We start voting. Vom începe votul. Yes, please. Yeah. Mr. Audi. Yeah, Mr. Audi, the floor is yours. Domnule Audi, doriți cuvântul. Un punct de procedură. Da, domnule președinte, aș dori să intervin în baza articolului 146 și 148 a regulamentului intern. Este vorba de multilingvism și de degradarea multilingvismului în Parlamentul European. Aș dori să profit de rezoluția cu privire la programul de lucru al Comisiei Europene și de amendamentele 19 până la 28 care nu au fost la, traduse în limba franceză până la ora 12.40 pentru a vă atrage atenția asupra degradării multilingvismului în Parlamentul European. Mulțumesc! Dziękuję panu. Mulțumesc foarte mult pentru această remarcă. Vom nota această remarcă și vom lua măsuri, vom încerca să rămânem vigilenți pentru ca să puteți primi traducerile la timp. Trecem acum la vot în procedură simplificată asupra raportului domnului Böge. E vorba de instrumentul de flexibilitate. Supun la vot acest raport. Vom vota cu majoritate calificată. 3 5 Votăm prin vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Vreau să-l felicit pe domnul Böge, domnul raportor, și doresc să-i mulțumesc pentru toate eforturile pe care le-a depus în pregătirea acestui dosar. Supun acum la vot uh, proiectul pentru bugetul general al Uniunii Europene pentru anul 2011. Amendamentul 1. Este vot cu apel nominal. Se deschide votul. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. Po, proiect poprawki numer 21. Amendamentul 21. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 11. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 14, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 13. Domnule Schulz, doriți să luați cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. La amendamentul 13 aș dori să vă dau următoarea declarație în numele grupului nostru. Acesta este un amendament pe care l-a înaintat colegul meu Gioran Ferm în numele grupului nostru la Comisia pentru Bugete însă nu l-am mai înnoit, nu am mai înaintat încă o dată acest amendament, numai grupul verzilor cu 40 de semnături a cerut din nou înaintarea acestui amendament. La acest amendament noi ne vom abține. Am discutat cu colegii de la Vers și am ajuns de acord că suntem de fapt de aceeași părere, numai că am spus că nu vom înainta un amendament nou în calitate de grup și noi ne-am ținut de cuvânt. Aș dori să spun că acest punct, tranzacțiile financiare, este susținut de către grupul socialiștilor și democraților și sper ca colegii din Parlament să ne susțină mai departe în următoarele zile. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte Schulz, spunem președintele, haideți să votăm atunci. Amendamentul numărul 13 se supune la vot acum, este vot cu apel nominal și s-a deschis votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. Doamnelor și domnilor, acum urmează un amendament important. Parlamentul European a respins toate amendamentele la poziția Consiliului din 10 decembrie cu privire la proiectul bugetului pentru anul 2011. Deci, la aliniatul 2 al rezoluției pe care îl supun acum la vot, va <coughs> trebui să tăiem fraza în versiunea amendată atunci când votăm bugetul pentru anul 2011, pentru că nu s-a schimbat nimic, deoarece am uh, respins toate amendamentele care fusese înaintate. Deci acum supun la vot așadar rezoluția care poate fi amendată, dacă doriți, prin vot. Punct de procedură? Pani, pani sprawozdawczyni Sidonia Jędrzejewska. Doamna Iedreiesca dorește să ia cuvântul pentru un punct de procedură. Da, mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să le dau colegilor mei o explicație. Votăm fără schimbări la proiectul care ne-a fost prezentat de către Consiliu pentru că este identic cu avizul Comisiei de Bugete care a fost adoptat săptămâna trecută. Deci este același lucru pe care l-am negociat după 9 luni. Aș dori să folosesc această ocazie însă să mulțumesc tuturor uh, celor care au participat în comisiile parlamentare în acest dosar, mulțumesc tuturor raportorilor, mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și sper ca bugetul 2011 uh, să fie adoptat și să poate să se implementeze începând cu ianuarie 2011. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iedreiesca, doamnelor și domnilor. Am adoptat bugetul fără niciun amendament. Toate amendamentele au fost respinse. Acum trebuie să votăm rezoluția. Vom vota raportul doamnei Iedreiesca cu privire la proiectul de buget 2011, toate secțiunile. Amendamentul 2 și 4. Este vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Trebuie să facem o verificare electronică, de aceea deschid votul acum. Dacă a votat toată lumea, se închide votul. Se respinge. Amendamentul 1. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm din nou. Verificare electronică. Deschid votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Acum votăm textul în totalitate. Proiectul rezoluției este vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, se închide votul și se adoptă acest text. Chciałem, chciałem pogratulować obydwu. Vreau să felicit uh, raportorii, pe doamna Iedreievska și pe doamna Trupel. Iar acum voi da cuvântul Consiliului. Aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați deputați, Parlamentul a aprobat poziția Consiliului pentru proiectul de buget 2011 fără amendamente. În numele Consiliului nu pot decât să felicit acest acord comun pentru bugetul 2011. Dziękuję. Proszę Państwa. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Dați-mi voi acum să prezint o declarație Bardzo proszę, bardzo proszę o wysłuchanie oświadczenia. On... Doamnelor și domnilor, vă rog să ascultați declarația extrem de importantă pe care o voi pronunța acum. Pentru prima dată am aplicat procedura din tratatul de la Lisabona. Anul trecut am aplicat procedura simplificată și de această dată aplicăm procedura completă conform tratatului de la Lisabona. Vreau să declar următorul lucru am adoptat poziția privind proiectul de buget prezentat de Comisie pe 26 noiembrie 2010. Procedura bugetară s-a încheiat în conformitate cu articolul 314 din tratat.